Bine. Possiamo iniziare. Haideți să începem. Chiar dacă în drum din cealaltă sală sau unde am avut reuniunea comună cu um, Comisia FAM, s-au pierdut colegi pe drum. Dar vor sosi. Dacă nu veți obiecții, adoptăm ordinea de zi. precum și procesul verbal al ședinței de pe 11 și 12 aprilie. Nu am comunicări. Avem o sing am o singură comunicare pentru că din, de la ultima reuniune 30 mai nu am avut uh, noi rezoluții de urgență adoptate. Singura comunicare pe care doresc să vă fac este că în această săptămână Uh, s-au făcut uh, acuze penale împotriva apărătoarei drepturilor omului din Rusia, Valentina Cerevatenko. Anchetatorii afirmă că în calitate de președinte a Fundației Femeile de pe Don pentru dezvoltarea societății civile, uh, doamna Cerevatenko a încălcat articolul 330.1 în legătură cu neregistrarea unor documente necesare înregistrării ONG-urilor cu funcția de agent străin. Um, acest, uh, acest uh, proces împotriva Valentinii Cerevatenco este primul uh, din cauza nerespectării acestei legi privind funcția de agent străin și uh, reprezintă o preocupare majoră a noastră în legătură cu drepturile omului în Rusia, pentru că legea reduce spațiul societății civile în Rusia și sperăm că aguzele împotriva doamnei Cerevatenko vor fi retrase cât mai rapid. Dacă și noi oricum vom face presiunile necesare ca să se întâmple acest lucru. Acestea fiind spuse, mai am o comunicare. Urez bun venit um, bursierilor din programul de burse Saharov 2017. Le urez, le urez bun venit între noi, apărătorilor drepturilor omului, um, din cadrul programului Saharov Fellowship din, de anul acesta. Este al doilea an în care organizăm această, acest program de burse. Uh, un program de succes. Anul trecut am primit 150 de candidaturi, anul acesta am primit peste 1100 de candidaturi. Dintre acestea am, am selecționat 14 câștigători din întreaga lume, persoane implicate în diverse activități legate de apărarea drepturilor omului. Vor beneficia de un program intensiv de formare timp de două săptămâni la Bruxelles, S-au întâlnit deja cu președintele Parlamentului și săptămâna viitoare vor participa la um, o școală de vară pentru drepturile omului cu câștigătoarea drepturilor uh, premiului Saharov 2016 uh, și 2015. Anul acesta, programul de la Bruxelles uh, insistă pe promovarea drepturilor omului și contactele între persoanele care sunt implicate în acest domeniu. Um, câștigătorii vor beneficia de un program individual de întâlniri cu um, deputații și staful uh, instituțiilor Euro Parlamentului European și reprezentanții al altor instituții. Acest Saharov Fellowship este un fel de investiție noastră în viitor și, bineînțeles, ne vom bucura foarte mult să-l promovăm alături de dumneavoastră în această perioadă de cursuri de formare și prin delegațiile Uniunii Europene în țările dumneavoastră. Cred că veți putea să vă aduceți uh, o contribuție valoroasă la activitatea noastră și poate și să ne ajutați să identificăm oportunități de a acționa în domeniul drepturilor omului în țările dumneavoastră. Avem uh, o participantă din Georgia și una din Tunisia alături de noi. Uh, doresc să le salut și să le dau cuvântul pe scurt pentru uh, o scurtă intervenție. Cine dorește să înceapă? Vă rog. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne-ați oferit să participăm la programul de burse Saharov, Saharov și eu sunt din Georgia, reprezint uh, organizația societății civile care promovează drepturile economice și sociale ale populației din țara mea. Eu mă ocup de promovarea responsabilității întreprinderilor uh, în aspecte legate de drepturile omului în țara mea. Cooperăm cu întreprinderile, dar și cu autoritățile din Georgia pentru a promova un plan de acțiune în domeniul drepturilor omului și cu societatea civilă pentru a promova parteneriatele între societatea civilă și mediul de afaceri pentru proiecte mai durabile. Sperăm că astfel uh, vom putea să face să avanseze drepturile omului ale populației Georgiei și uh, dezvoltarea durabilă a țării mele. Vă mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, dacă aveți întrebări, pot să vă răspund cu plăcere. Good morning. Bună dimineața. Sunt Asma Cauș din Tunisia. Eu sunt Tunisia și Tunisia este în mine. În Tunisia a început revoluția, sperăm că vom atinge obiectivele revoluției noastre, demnitate, libertate și posibilitate și locuri de muncă demne. Um, organizația în care lucrez eu apărăm drepturile omului prin artă și cultură. Oferim tinerilor um, din cartiere sărace oportunități. Avem parteneriate în Tunisia și în afara Tunisiei. Luptăm împotriva extremismului violent, oferim tinerilor posibilități de a participa în luarea de decizii la nivel public și promovăm drepturile femeilor și ale populației locale. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu știu dacă unii colegi um, au poate întrebări pentru invitatele noastre. Dacă nu, dorim să le mulțumim pentru prezență. Vă urăm mult succes, inclusiv la conferința de la Veneția. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce faceți și pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Bine, andiamo avanti. Trecem mai departe. La punctul 7 de pe ordine de zi, impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale. Eu aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuția la avizul pe care îl pregătește subcomisia noastră la raportul de la INTA privind lanțurile valorice globale. Versiunea în engleză a proiectului de aviz a fost distribuit pe 12 aprilie. S-au depus 61 de amendamente disponibile în toate limbile. Tot ceea ce s-a făcut, toate eforturile făcute, reflectează ideea noastră comună că lanțurile valorice globale și globalizarea în general trebuie să permită um, exploatarea oportunităților și reducerea potențialelor efecte negative asupra drepturilor omului și a dreptului muncii, uh, să promoveze dezvoltarea durabilă și protecția mediului. Într-unele dintre amendamente se spune că lanțurile valorice globale reprezintă să atât oportunități cât și provocări la adresa drepturilor omului și operatorii economici trebuie să beneficieze de stimulantele necesare ca să aibă abordarea corectă într-un cadru internațional bazat pe reguli eficiente și aplicabile. Multe dintre amendamentele depuse se referă la folosirea mai eficientă a instrumentelor politicilor comerciale care există pe, și permit uh, protecția drepturilor omului, cum ar fi clauzele privind drepturile omului, valoarea de impact și o mai bună monitorizare a țărilor care beneficiază de uh, sistemul SPG+. Mai sunt și soluții inovante, cum ar fi sistemele de etichetare pentru conștientizarea de către consumatori, um, precum și rolul licitațiilor publice. Anumite amendamente s-a inspirat din rapoarte precedente, cum ar fi responsabilitatea socială a întreprinderilor. Voi propune 10 compromisuri în care vom încerca să includem cât mai multe amendamente pentru a simplifica votul. Acestea vor fi trimise înainte de reuniunea de miercurea viitoare de la Strasbourg. Sunt sigur că Contribuția noastră va fi utilă la raportul de la INTA și acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră prezenți. Mai întâi domnului Gjeb, vă rog. <clears throat> Domnule președinte, doamna Goodleaf mi-a transmis uh, elemente înscris pentru că nu este prezentă astăzi la ședința subcomisiei noastre. Voi citi acum contribuția dânsei. Mai întâi doresc să subliniez faptul că nu trebuie să uităm faptul că avizul nostru DROA are mai multă forță decât dacă ar fi lungă și goală de sens. Trebuie să evităm um, repetarea unor elemente și trebuie să prezentăm uh, o opinie clară a majorității comisiei. Deci, în acest caz, less is more. Deci, cu cât mai scurt și mai concis, cu atât mai bine. Mă bucur că amendamentele depuse subliniază efectele pozitive ale rețelei extinse a lanțurilor valorice globale și a facilităților de dezvoltare economică. Astfel, avizul nostru va fi mai echilibrat și Um, mai bine integrat. S-a identificat oportunități, dar și provocări legate de drepturile omului. Programe critice privind drepturile omului trebuie să fie incluse în avizul nostru și sunt sigură că așa se va întâmpla. Dar PP-ul consideră că Avizul nostru trebuie să fie echilibrat în abordarea comerțului global și trebuie să punem accentul pe responsabilitatea socială a întreprinderilor. Iată, care a fost contribuția colegei mele. Mulțumesc! Bine! Faceți sapere, onorevole G, che ringrazio. Vă rog să transmiteți colegii dumneavoastră mulțumirile mele pentru această contribuție. Vom încerca, într-adevăr, să prezentăm un aviz cât mai sintetic, care să transmită un mesaj clar Comisiei INTA, care să țină cont în raportul final uh, și um, contribuția noastră într-un aviz cât mai clar. Pe 19, 20, până pe 19, nu, pe 19-20 iunie va avea loc uh, votul la AFET. Și noi votăm săptămâna viitoare la Strasburg miercuri. Bun. Acestea fiind spuse, putem încheia aici acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct. E vorba de măsurile luate de SEAE în urma rezoluției de urgență referitoare la Burundi. trattandosi de riunioni a porta. Este riunione reuniune cu ușile închise, așa că îi rog pe cei care nu au uh, dreptul să participe la această reuniune cu ușile închise să părăsească sala.